1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Dragi colegi, mare parte din uh, dumneavoastră nu votează deloc. Suntem pe ultima sută de metri, vă rog. S-a închis votul. Se respinge. Text original, considerentul Q pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm? Putem. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă, îmi cer scuze, spune președintele. Consentul R, text original, prin ridicarea mâinii pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Consentul S, text original pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Consentul v, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Cu apel nominal, considerentul X s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge diferența de două voturi. Înainte de votul final, dragi colegi, cei care nu vor participa la explicațiile de vot sunt rugați să plece după aceea din hemiciclu ca să putem trece direct la explicații. Uh, vă rog așadar să votăm rezoluția astfel amendată cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis și rezoluția se adoptă. Felicitări! Într-un minut trecem la explicațiile de voturi. Încă o dată, pentru cei care nu participă, vă rog frumos să părăsiți uh, sala în liniște. Stimați colegi, acum trecem la explicația voturilor. Uh, votul, uh, raportul domnului Van de Camp, uh, urmea, primul este domnul Mayer. Thank you, Mr. Doamna Mayer. Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest raport în legătură cu conducerea autonomă. Săptămâna trecută, Doamna Maier, îmi cer scuze, spune președintele. Doamna Maier, îmi cer scuze, vă voi da din nou cuvântul pentru a reîncepe, pentru că este prea multă gălăgie în sală. Colegii sunt rugați să părăsească în liniște sala. Doamna Maier, aveți din nou cuvântul, puteți reîncepe intervenția dumneavoastră. Vă mulțumesc. Salut acest raport în legătură cu conducerea autonomă. Săptămâna trecută am vizitat Millbrook în Bedfordshire, în circumscripția mea, unde s-a investit în uh, infrastructură de uh, transport mobil pentru vehicule autonome. Viziunea pentru viitorul tehnologic este una în care cu toții stăm și suntem conduși de autovehicule care ne conduc singure la destinație, fără coliziuni și fără ambuteiaje pentru că acest lucru să se uh, îndeplinească, va trebui să existe comunicare între vehicule și uh, cu uh, uh, mediul. Însă automobilele trebuie să comunice între ele cu, acelea, cu același limbaj. Uniunea Europeană trebuie să se asigure de acest lucru. Și cerem Comisiei să propună un uh, Uh, regul, regulament pentru a uh, permite con, conectivitatea între vehicule. Domnul Messerschmidt urmează acum. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș vrea să spun că Uniunea Europeană a fost de multă vreme ca un fel de vehicul fără șofer și putem să uh, Mulțumim uh, industriei americane și dezvoltărilor științifice americane uh, pentru un lucru care ne va ușura viața și nouă în Europa, dar sigur că, în mod natural, uh, pentru asta e nevoie de reglementare. Și din partea europeană, noi ne plasăm în acest rol de așteptare. Nu știm care vor, fi softurile, cum va arăta hardware-ul, Cred că e nemaipomenit să te gândești la perspectiva de a putea să citești ziarul și în acest timp mașină, o mașină automată să te plimbe peste tot prin oraș, dar trebuie să vedem uh, ce s-a întâmplat în America cu unele experimente care s-au făcut acolo și cu unele accidente care au avut loc. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Zdroevski, un minut. Przypomnę debatę tu w Parlamencie Europejskim. Mulțumesc. Doresc să vă amintesc că a avut loc o dezbatere chiar aici, în acest Parlament, în ceea ce privește armele autonome și acum discutăm despre un domeniu cu totul nou și anume echipamente uh, de condus autonome, cumva în afara legislației uh, în vigoare. Mă îngrijorează faptul că iarăși suntem în întârziere cu acest uh, raport N-au fost diviziuni majore între noi, raportul a fost adoptat și nu putem decât să sperăm ca anul 2020 să fie anul în care noul Parlament va putea adopta la timp un nou sistem juridic care să permită dezvoltarea acestor noi tehnologii. Mulțumim, domnul Howard. Um, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest raport în abordarea mai largă a doamnei comisar Iureva, prezentată uh, ieri seară. Uh, este vorba de un cadru legal și susținere financiară pentru aceste noi tehnologii. Uh, trebuie să ne gândim și la implicațiile sociale și economice ale acestor vehicule fără mm, șofer. Aceste obiective sunt fezabile. Firme cum ar fi Google, Amazon, uh, au tendința de a elimina uh, ființele umane care sunt uh, inutile, după părerea lor. Uh, însă există o problemă socială. Publicul poate să accepte uh, uh, un asemenea concept, însă automobilul este un uh, simbol al libertății individuale și politicienii vor trebui să răspundă la întrebarea în viitor voi putea să îmi conduc mașina unde vreau eu? Vă mulțumesc. Urmează domnul Schenfeld. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Recent uh, suntem martorii evoluției uh, tehnologiilor digitale Și nu putem să ne întoarcem în trecut, așadar Europa trebuie să fie lider, dar pentru ca acest lucru să se întâmple e nevoie de investiții în infrastructură, în infrastructură rutieră, în conectivitate, ca și o reglementare corespunzătoare care să acopere și problema responsabilității în cazul accidentelor. Și de asemenea, este important să se acopere problema inteligenței artificiale. Aici reglementarea va fi extrem de importantă pentru a elimina reticența publicului și temerile publicului. Mulțumesc. Acum doamna Clun, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am salut acest raport. Este foarte important să analizăm problemele din jurul uh, acestei tehnologii, să vedem care sunt avantajele în ceea ce privește uh, vehiculele fără șofer. Mm, lucrurile decurg foarte repede și dacă dăm crezare uh, previziunilor, cu siguranță vor exista și camioane care se Uh, conduc singure. Trebuie însă să dobândim, să câștigăm încrederea uh, cetățenilor. Siguranța, uh, protecția datelor sunt elemente foarte importante, respectarea standardelor tehnice, dezvoltarea infrastructurii și trebuie să vedem ce se întâmplă cu răspunderea operatorilor. Cine răspunde și care sunt întrebările de etică. Deci, dacă tot mergem mai departe în acest domeniu, vedeți, sunt multe întrebări care trebuie adresate. Uh, atât aici cât și în parlamentele naționale, în așa fel încât uh, societatea să uh, exprime acceptanța față de aceste sisteme. Mulțumesc, domnul cu un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am uh, susținut acest raport pentru că am, sunt încrezător că apără toate, acoperă toate circumstanțele relevante și ar fi greu să luăm o hotărâre în legătură cu acest domeniu, pentru că este vorba de mediu, economie, inovație, în reducerea emisiilor. Cred că avem nevoie de un regulament în acest sens și trebuie să stimulăm IMM-urile europene în sensul susținerii acestei industrii pentru a deveni lideri în inovație. Până acum nu a fost cazul. Uh, colegii noștri de pe cealaltă parte a Atlanticului au făcut progrese foarte importante și de, a, de asemenea trebuie să ne asigurăm că siguranța este uh, apărată. Uh, de asemenea, uh, despăgubirile și răspunderea. Mă, în, mă împotrivesc uh, uh, utilizării doar în automobilele personale. Acest sistem ar trebui să fie folosit și în transportul public. Domnul Hannan. Mulțumesc, domnule președinte. Următoarea dată când sunteți într-un oraș, uitați-vă în jurul noastră și vedeți câți oameni uh, lucrează uh, conducând. Șoferi de Uber, de taxiuri, de uh, camioane și așa mai departe. Probabil că este principala activitate. Și pe măsură ce vehicule autonome devin o realitate, foarte multe locuri de muncă se vor pierde în acest sector și asta va asta a dus la anumite preocupări în acest parlament. Da, nu înseamnă că toți acești oameni o să rămână șomeri peste noapte. Unde sunt uh, foștii angajați de la video rental sau secretarele sau de la agențiile de turism? Deci tehnologia schimbă în mod constant modul în care lucrăm și totuși majoritatea oamenilor din uh, țările noastre au locuri de muncă, uh, spre deosebire de alte momente din trecut. Asta este lucru minunat legat de artific- inteligența artificială și de schimbările tehnologice, că standardele de uh, uh, viață cresc și se creează noi locuri de muncă. Uitați-vă cât de mult noroc avem să trăim acum. Mulțumesc! Acum ajungem la următorul, ultimul vorbitor pe acest uh, dosar, domnul Chele. Mulțumesc foarte mult. Am uh, votat pentru acest raport. Consider că este un subiect foarte important, mai ales pentru că e progres de făcut și e de muncit pentru a ține pasul cu China, Japonia și SUA, care oricum ne-au întrecut la capitolul cercetare și reglementare în acest sector. Tehnologia condusului autonom vine cu un potențial enorm pentru dezvoltare, mai ales în țara mea, Irlanda, unde depindem foarte tare de rețeaua de transport rutier pentru economia și viața socială. Folosirea de drone pentru transportul de bunuri este deja o posibilitate pentru noi și faptul că se lansează condusul autonom uh, Uh, este un pas important înainte. Trebuie să fim pregătiți, să facem mai multă cercetare și aștept cu nerăbdare să se întâmple asta, mai ales în următorul program Orizont. De aceea, iată, aceasta este tehnologia care ne va ajuta să avansăm rapid. Mulțumesc, trecem mai departe, spune președintele, raportul în ceea ce privește vehiculele închiriate fără șofer pentru transportul de bunuri în plan rutier, domnul Morten Messerschmidt. Vă mulțumesc, domnule președinte. În 2014, în alegerile din 2014, transportul rutier și transfor, transfor, transportul a fost uh, o temă principală. Cabotajul a devenit un cuvânt pe care toată lumea îl știa și îl avea pe buze Uh, am discutat atunci despre colaborare, despre cum uh, uh, poți să fii într-un stat membru, însă să lucrezi pentru altul, să vorbi despre concurență neloială, însă exista o așteptare că am fi putut dezbate cabotajul în acest context, însă Alții au fost foarte dezamăgiți că nimic nu s-a întâmplat. Și când s-a întâmplat ceva, s-a mers în direcția greșită. Proiectul european este pe o cale greșită. Ne îndepărtăm de realitatea cetățenilor. Domnul transport pe 21 octombrie anul trecut, președintele Comisiei TRAN, Comisiei de Transport, a spus că uh, Consiliul nu va fi pregătit uh, să discute acest dosar, dar am uh, aprobat totuși acest raport. Totuși, amendamentele 28 și 34 sunt complet negative. Așadar, sperăm Sperăm că acest dosar se va încheia printr-o decizie a Consiliului. Trebuie acum să punem presiune pe Consiliu, astfel încât să se găsească soluții cât mai repede, pentru că este important din punct de vedere al economiei europene. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Seinfeld, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Preț de zeci de ani am lucrat pentru a avea o piață comună în Uniunea Europeană. Și iată, libera circulație a bunurilor cetățenilor și a serviciilor reprezintă un domeniu suprareglementat. Aceste reglementări uh, subjugă libera concurență și libertățile cetățenești. Și eu unul aș fi pentru aceste lucruri, aș fi pentru liberalizarea sistemului de închiriere de vehicule fără conducător auto. Ar fi un lucru bun pentru Uniunea Europeană, pentru dezvoltarea economică și ar crea locuri de muncă și prosperitate. Vreau de asemenea să vă spun că sunt împotriva limitărilor care rezultă din pachetul pentru mobilitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am înțeles că domnul Hannan a părăsit hemiciclul, deci trecem mai departe. Următorul raport este raportul Mlinar, integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European, Morten Messerschmidt. Mulțumesc, domnule președinte. În repetate rânduri vedem în Parlamentul European dezbateri în legătură cu rezoluții legate de egalitatea de gen care se succed una după cealaltă. Însă lucrurile nu avansează la fel de repede în uh, lumea reală. Pierre Gescord uh, în Danemarca este președinta Parlamentului nostru, avem uh, prim-ministri femei, comisari femei, regina noastră este femeie, bineînțeles, însă dacă ne uităm la președinții celor trei instituții BCE, sunt toți bărbați Uh, raportul ar fi putut să vorbească despre acest lucru, însă nu. Se vorbește despre limbajul neutru din perspectivă de gen, uh, probleme legate de stereotipuri vizuale și alte tipuri de nonsens în loc să pună degetul acolo unde e problema. Domnul Piotrovski are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. În acest raport privind egalitatea de gen, alineatul 15 se vorbește despre limbaj neutru din punct de vedere al genului în uh, uh, Parlament, uh, conform orientărilor publicate anul trecut, care include sfaturi foarte ciudate, inclusiv cum să folosești limba în scopul realizării egalității de gen. Ce este ciudat este că aici noi salutăm o publicație similară din 2008 cu același titlu. Acea publicație, cea mai veche, a fost retrasă rapid pentru că multe țări uh, au considerat că prevederile erau absurde. De asemenea, nu cred că uh, comunitatea LGBTQ uh, e reprezentat uh, slab. Din potrivă, cred că uh, uh, e opusul, de aceea am votat uh, împotrivă. Doamna Cooper. Mulțumesc. Am votat împotriva acestui raport. În ceea ce privește integrarea dimensiunii de gen la Parlamentul European, nu fiindcă aș fi împotriva tratamentului egal dintre bărbați și femei, ci fiindcă nu accept această definiție a egalității. Cred că este important să știm că femeile sunt diferite de bărbați. Și, desigur, putem să discutăm în acest context despre rolul mamelor în viața copilului și așa mai departe. Dar nu putem să aplicăm același tratament femeilor Uh, femeile pot fi mame responsabile pentru că este vocația lor. Mulțumesc, doamna Vișnievska, un minut. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule, domnilor și domnilor. Am votat împotriva acestui raport pentru că include anumite afirmații cu care nu sunt de acord de exemplu, că trebuie să acționăm pentru a lupta împotriva hărțuirii sexuale. Sunt de acord, suntem împotriva hărțuirii sexuale și a violenței, dar regret faptul că în acest raport uh, s-a introdus această ideologie de stânga în legătură cu uh, promovarea drepturilor LGBTQ uh, pentru a se promova uh, limbajul neutru din perspectivă de gen. Cred că am ajuns la o problemă majoră. Stânga vrea să schimbe pro, chiar și limbajul pe care îl folosim. Femeile au nevoie de protecție pentru a își putea îndeplini rolul de mame domnule președinte. Semnificația cuvintelor egalitate de gen s-a schimbat foarte mult de prima dată când s-a folosit în Parlamentul European. Inițial s-a, vorbit despre diferențele de uh, salariu pentru femei și bărbați care lucrează în aceeași poziție. Evident că asta e o inegalitate care trebuie rezolvată. Pe altă parte, trebuie să apreciem abordarea uh, faptului că femeile pot gândi diferit, sunt mai empatice, contribuie în mod diferit, aduc pace la locul de muncă. În afaceri și în politică, din nefericire, persoanele mai agresive sunt cele mai vizibile, de obicei bărbații. Probabil că de aceea bărbații sunt mai vizibili aici în Parlamentul European și care nu se tem să fie mai vizibili eu sunt în favoarea uh, ideii de a avea mai mult spațiu pentru femei aici în Parlamentul European. Femeilor ar trebui să se dea mai multă putere. Dar am uh, schimbat uh, natura acestei uh, dezbateri și acum ne uh, uh, gândim, discutăm, dezbatem uh, uh, partic- despre participarea proporțională a femeilor. Nu cred că putem să dăm ordine despre câte femei trebuie să participe în aceste instituții. Trebuie să le tratăm cu respect. Domnul Hanan uh, nu este prezent. Următorul vorbitor, domnul Kelly, ultimul pe acest raport. Mulțumesc. Am votat pentru acest raport uh, și susțin uh, mesajele individuale și mesajul general transmis uh, de acest text. Nu se acceptă discriminarea de niciun fel în acest Parlament. Dacă egalitatea de gen nu există în instituția noastră, atunci cum mm, putem să asigurăm că ea există în societatea modernă în general? Salut uh, realizările din ultimii doi ani care sunt subliniate în acest raport. Acum, uh, înainte de alegerile europene, este momentul oportun de a vedea unde putem îmbunătăți situația. Acțiunea cea mai importantă întreprinsă de Parlament în timpul recente a fost introducerea unui program de training pentru eurodeputați exact pe aceste chestiuni. Chiar și eu uh, am participat și eu la acest program și consider că a meritat. Este un training important și încurajez pe toți colegii să ia parte E important să ne asigurăm că egalitatea de gen este uh, în gândul nostru în toate acțiunile pe care le întreprindem la Parlamentul European. Mulțumesc, spune președintele. Trecem la raportul Hayes în ceea ce privește evaluarea felului în care este utilizat bugetul UE pentru reforma în sectorul public. Are cuvântul domnul Zdroievski. Un minut. Buget, <clears throat> bugetul Unii Europeiske bez Bugetul Uniunii Europene este fără îndoială important pentru sectorul public. Vreau ca bugetul european să crească, însă este important ca bugetul european să poată să reacționeze la ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. În 2007, într-un raport care descria uh, posibilele consecințe ale reformei economiei din Statele Unite, raportul era critic. Acum uh, situația este chiar mai îngrijorătoare. Sectoarele publice dar vorbim despre coordonarea proiectelor și o orientare mai bună a politicilor. Doamna Niriada, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Pan Hayes, un membru Fiana Gel, este autorul acestui raport care cere Comisiei Europene să joace un rol mai important uh, față de administrația publică a statelor uh, membre. Deși Uniunea Europeană nu are niciun fel de competență în ce privește administrația națională, administrația publică națională. Studiul arată cum uh, Uniunea Europe- Comisia Europeană își folosește bugetul pentru a uh, și extinde puterile. Comisia nu are competențe de reformare a administrației publice locale, deci uh, Comisia folosește bugetul european ca să ofere stimulente financiare a celor țări care implementează reforme și a decis să folosească 25 de miliarde din acest buget în viitorul buget pe termen lung. În Irlanda noi știm că este un risc ca schimbările cerute de comisie să fie acceptate Raportul spune că trebuie să evităm decizii care să reducă uh, salariile și politicile sociale, dar exact acestea sunt politicile Fiana Gel, Fiana Fel și Comisia Europene. Dacă dăm mai multă putere comisiei, vom vedea și mai multe de astfel de politici. De aceea, Fiana Gale susține acest raport. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Polcea, cu un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea acestui raport, cu toate că sunt conștient că rolul nostru este în principal cel de a crea sinergii pentru statele membre, pentru că ele sunt cele responsabile de calitatea administrației publice. Însă avem interese foarte clare în Uniunea Europeană pe care trebuie să le protejăm și vrem ca cetățenii europeni să poată să comunice cu administrațiile publice prin tehnologii digitale, prin guvernare electronică și vrem ca cetățenii să aibă acces la informațiile necesare pe care le găsesc prin, pe care, prin care au acces prin uh, tehnologiile digitale. Avem o politică de coeziune care are acest scop și în, trebuie să crească și eficiența administrației publice. Aici implicarea este foarte clară, precum și construirea de capacități în administrația publică. Acestea sunt interese uh, comune și trebuie ca statele membre să uh, se asigure că um, uh, administrațiile publice Bun, urmează acum raportul Grijp în legătură cu orientările și mandatul în legătură cu protecția libertății uh, religioase sau de convingere în afara UE. Raportul, în care mowa o tym, że wolność... Domnul Piotrowski, mulțumesc. Raportul acesta este despre drepturile universale ale omului și deplângem faptul că în ultima vreme au apărut din ce în ce mai multe cazuri de încălcare a libertății de religie. La punctul 13 facem un apel către autoritățile Pakistanului. Răspunderea trimisului special ar trebui să cuprindă și datoria de a milita pentru un tratament just al creștinilor, însă cuvântul creștin nu apare în acest raport, chit că e vorba de comunitatea religioasă cea mai persecutată. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Iurec. Vă mulțumesc foarte mult. Acest raport se bazează pe presupunerea că Uh, separarea dintre biserică și stat este un principiu constituțional în Europa și în lume, însă este o presupunere simplistică și este falsă în Polonia, unde avem autonomie între stat și biserică, independența statului și autorităților bisericii și un principiu de cooperare între biserică și stat uh, pentru binele public acest raport ar trebui să țină cont de acest uh, lucru, că această idee a separării bisericii și statului a fost un motiv uh, pentru încălcarea drepturilor omului în statele comuniste, în Franța revoluționară și în Mexic. Aceste lucruri nu trebuie să fie uitate. În drept, uh, un limbaj foarte clar este extrem de important, deci ar trebui să ne împotrivim acestei ideologii care se împotrivește creștinismului în Europa. Domnul Soșniers. Așa cum s-a spus, acest raport începe uh, cu o afirmație falsă și anume că separația dintre biserică și stat se aplică peste tot în lume. Pe de altă parte, uh, să nu uităm că uh, regina Angliei este și uh, șeful bisericii, Vaticanul, există de asemenea Arabia Saudită, există de asemenea. Deci, în acest raport sunt scrise niște prostii acest raport uh, vorbește despre uh, lucruri foarte amestecate. Când vorbim de grupuri discriminate, adăugăm instantaneu femeile, tinere, fete. Dacă când vorbim de discriminare, adăugăm automat uh, creștinii. Atunci de ce facem acest lucru în direcția opusă? Pentru a arăta că în Europa biserica este uh, la fel, uh, e pe același fel de egalitate cu organizații de apărare a femeilor. Domnul Scripec, un minut. Mulțumesc că îmi dați cuvântul. E surprinzător că la 70 de ani de la Declarația Drepturilor Universale Mm, aceste drepturi nu sunt, de, nu sunt uh, acordate tuturor. Mulți sunt privați de libertatea de gândire, libertatea de religie, nu doar creștinii, ci multe alte minorități din Orientul Mijlociu. Și susțin uh, acest raport. E de bun augur să avem un trimis pentru că el poate interveni. În multe părți ale lumii oamenii sunt asasinați fiindcă ei vor să aibă libertatea de a crede în ceva sau de a crede în nimic, de exemplu libertatea de a fi ateu. Uh, și salut faptul că cerem uh, organismelor palestiniene să uh, o elibereze pe Sia Bibi, căci ea nu a reușit să uh, scape torturii Pakistan, din, din Pakistan și se ascunde în Pakistan și sunt multe alte cazuri în întreaga lume. Sunt cei care așteaptă uh, sentința din cauza blasfemiei, de exemplu. Este important așadar să acționăm și mă bucură foarte tare că acest capitol va face parte din politica noastră externă. Mulțumesc, trecem la ultimul raport. Egalitatea de gen și politicile de impozitare. Un minut, doamna Mayer. Mulțumesc, domnule președinte. E un pic mai liniște acum. Salut acest raport și angajamentul de a avea zero TVA pentru produsele sanitare. O femeie folosește în jur de 10.000 de tampoane sanitare și cheltuiește foarte mulți bani pe acestea pentru un proces uh, întreg natural, pe deplin natural. Uh, Plan International din Regatul Unit a constatat că o femeie din 10 nu își poate permite tampoane sanitare și există și stigmatul social pentru că uh, acest această parte a ciclului fiziologic este în continuare uh, înconjurată în anumite părți ale societății în mister. Uh, așa cum avem uh, egalitate în ceea ce privește toaletele, trebuie să avem o egalitate în ceea ce privește TVA-ul în legătură cu aceste produse. Domnul Poiotrovski. Deci, Am votat împotriva acestui raport pentru că noi considerăm că acest raport reprezintă în mod fals politica de impozitare, a, impostare actuală a statului membre drept discriminatorie. La punctul 1 avem uh, o se spune că trebuie să luptăm cu acest model al bărbatului care câștigă banii în casă. Deci uh, sunt ordine de a elimina orice beneficii fiscale începește venitul asupra venitului comun. PPE-ul uh, este criticat în acest raport pentru că apără familia europene. De aceea am votat împotriva acestui raport. Doamna Crupa, mulțumesc. Am votat împotriva acestui raport. În ceea ce privește politica fiscală și egalitatea de gen. De fapt, eu susțin ideea plății egale pentru o muncă egală și sunt pentru a combate inegalitatea și discriminarea, dar la nivelul politicilor prezentate în acest raport sunt idei care sunt împotriva principiului subsidiarității, împotriva familiei, împotriva proporționalității și sunt idei care încalcă dreptul femeilor. E vorba de dreptul de a avea copii și de a întemeia o familie. Este ceva mai important decât uh, alte responsabilități. Nu este natural. Mulțumesc. Domnul Șoșniers, un minut. To jest kolejne sprawozdanie naznaczone obsesją płciową, która toczy. Avem de-a face cu un nou raport care este tarat de aceste, această obsesie cu genul al Parlamentului European. Se fac multe afirmații în sensul că reducerea uh, impozitelor pe anumite obligații îi beneficiază pe bărbați, pentru că bărbații sunt cei care plătesc impozitele. Și ce e cu asta? Ieri s-a discutat la Comisia FAM și cineva a menționat că prea, sunt prea puțini bărbați în Comisia FAM. Acum vreți să obligați femeile să cumpere proprietăți pentru a imobiliare, pentru a plăti mai multe impozite. Drepturile egale înseamnă drepturi egale, însă e, e, nu aceleași efecte. Poate uh, Uh, genul, diversele genuri au diverse predispoziții. Dacă nu vă plac uh, datele, atunci puteți să vă indignați și vreți să schimbați faptele. Eu am votat împotrivă. Doamna Vișnevska, mulțumesc, domnule președinte, doamna și domnilor. În ciuda angajamentului meu pentru protecția drepturilor femeilor, n-am putut să susțin uh, acest raport pentru că este plin de ideologie uh, de stângistă extremă în detrimentul uh, unei abordări obiective. Nu este adevărat că uh, remediul poate fi obligatoriu, se poate face o armonizare obligatorie a sistemelor fiscale ale statelor membre. Autorul uh, a prezentat o viziune a femeilor europene discriminate și persecutate de către bărbați, de către membrii masculini ai familiei acest raport este în detrimentul femeilor. Dragi colegi, încheiem aici uh, ordinea de zi, spune președintele. Sesiunea se suspendă până la ora 3 în această după amiază. Mulțumesc, uh, la revedere!